I want them, but. Good, e- good evening, colleagues. Good... Bună seara, dragi colegi. De la Comisia Econ și de la Comisia Libe. Deschidem această ședință. Dacă nu se opune nimeni ordinii de zi, o vom considera adoptată. Regimul lingvistic este complet minus uh, estonă, slovacă și irlandeză. Veți avea 16 limbi uh, de lucru și pentru votul electronic și de la 19 și 30 de minute se uh, va desfășura votul. Deci să aveți pregătite cartelele. Și acum, Peter, îți dau cuvântul. Mai întâi de toate, doamna Vera Iurova, comisar european, a, adoptat, a acceptat invitația noastră la această ședință mixtă a celor două comisii, după ce s-a întâlnit cu coordonatorii săptămâna trecută. Îi mulțumesc pentru prezență. După cum știm, adoptarea pe 27 octombrie de către Comisia noului act delegat pentru modificarea listei uh, țărilor cu risc ridicat uh, în ce privește deficiențele strategice a urmat adoptării a două acte de modificare anterioare, că la care Parlamentul a, uh, obiectase în luna mai anul curent. Pentru dialogul cu Comisia Europeană și în vederea trilogului uh, cu privire la directiva privind combaterea spălării banilor, am adresat o scrisoare pentru a extinde cu o lună termenul de control parlamentar până pe 20 decembrie. Cele două reuniuni cu Comisia reprezintă ocazii bune de a discuta despre foaia de parcurs pentru ce urmează în aceste dosare, în contextul evaluării de către Uniunea Europeană a țărilor cu profil de risc ridicat, în baza directivei privind prevenirea utilizării sistemelor financiare în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului. Vă reamintesc că am primit o astfel de foaie de parcurs după a doua uh, opoziție a Parlamentului în baza angajamentului politic al Comisiei. În acest sens, în prezent, Comisia evaluează care metodologie este cea mai adecvată spre a fi utilizată în uh, evaluarea țărilor terțe, iar de la doamna comisar vom afla ultimele știri în acest domeniu. Dar și din perspectiva dumneavoastră, aș vrea să vă rog să ne aduceți uh, mai multe informații în legătură cu fezabilitatea referitor la implementarea în timp util potrivit foii dumneavoastră de parcurs a acestei metodologii. După cum am discutat cu personalul dumneavoastră săptămâna trecută, am vrea să cunoaștem care sunt posibilitățile de a stabili un calendar mai ambițios pentru metodologia europeană. În al doilea rând, Aș dori de asemenea să ne oferiți mai multe detalii cu privire la metodologia aplicată, în special în ceea ce privește transparența pentru uh, responsabilitatea beneficiarilor, ca unul dintre criteriile ce ar putea fi incluse de către comisie în evaluarea sa. Metodologia pune uh, accentul în urma um, solicitării Parlamentului de a face de a include pe listă și alte cerințe. În ce privește lista aceasta, am constatat că există unele țări care nu sunt incluse, chiar și țări în care persistă deficiențele în anumite aspecte prevăzute la articolul 9. Am constatat că deja Primele rezultate ale activității în curs a Comisiei au început să apară. În ce privește decizia Comisiei ca toate țările care au fost anterior incluse pe listă să rămână pe această listă, de exemplu, chiar dacă nu mai sunt pe actuala listă FTF, Guyana, Afganistan, Apreciem dorința, apreciem hotărârea Comisiei de a nu se șterge aceste țări de pe listă și de a evalua în permanență progresele înregistrate în materie de deficiențe strategice ale acestor țări. Principiul precauției și măsurile due diligence au fost însărite în ce privește Guiana, Laos și Afganistanul. În ce privește Noul act uh, de consultare cu grupul de experți al statelor membre, acesta s-a întemeiat pe ultimele informații disponibile în urma reuniunii FTF din luna noiembrie. Cu privire la Etiopia, înțelegem că actul delegat care o privește va viza și Sri Lanka, Trinidad Tobago și Tunisia, care să fie adăugate pe lista țărilor terțe cu profil ridicat de risc. În corespondența noastră cu Comisia, am arătat că este necesar să se continue adoptarea de acte delegate spre a se asigura aplicarea regulilor Uniunii Europene și în țările terțe identificate la nivel internațional ca prezentând riscuri ridicate. În urma acestei, introducții, acestei introduceri uh, îndelungate, îi voi da cuvântul domnului președinte al Comisiei Libe, care preia președinția acestei discuții. Mulțumesc, Peter! Mulțumesc și secretariatului Comisie Econ pentru buna colaborare pe marginea acestui dosar. Parlamentul s-a opus de două ori în ianuarie și mai anul curent acestor acte delegate, acte delegate similare. Am exprimat foarte clar poziția noastră comună în cursul reuniunii coordonatorilor de marțea trecută s-au uh, oferit câteva informații în legătură cu progresele înregistrate și este important să o auzim pe doamna comisar împreună în legătură cu ce va avea de spus referitor la uh, progresele înregistrate de săptămâna trecută, în special în ce privește metodologia, așa cum spunea vicepreședintele Comisiei Econ. Îi dau cuvântul pentru 10 minute doamnei comisar Iurova acum, urmat de observațiile și întrebările colegilor din ambele comisii. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult domnilor președinți, doamnelor și domnilor eurodeputați, îmi face plăcere să vă aduc informații la zi cu privire la activitatea Comisiei pentru stabilirea unei liste autonome de țări terțe care prezintă un risc crescut față de sistemul financiar european și îmi cer scuze pentru că am lipsit la ședința de săptămâna trecută. I se întâmplă și, politi- și, și li se întâmplă și politicienilor să-și piardă vocea. E foarte frustrant când ca politician îți pierzi vocea și nu, pot decât să, nu poți decât să asculți. Dar vă mulțumesc pentru înțelegere. Comisia PANA a discutat despre importanța combaterii spălării banilor în ședința sa de săptămâna trecută. Acest lucru reprezintă și un calendar ambițios care vizează jurisdicțiile acelea care nu respectă regulile europene pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Înțeleg evaluarea dumneavoastră menită să pună accentul pe identificarea țărilor cu risc ridicat, o evaluare pe care noi o considerăm la nivelul Comisiei puternică și legală. Ea se bazează pe standardele cele mai ridicate de combatere a infracționalității financiare, standarde care sunt îndreptate împotriva infractorilor și a celor care practică evaziunea fiscală. Când ne-am întâlnit în luna iunie, v-am oferit primele detalii cu privire la activitatea depusă de comisie în legătură cu metodologia de uh, stabilire a acestei liste. Acum am să vă spun care este uh, metodologia aceasta și aștept feedback-ul dumneavoastră. Mai întâi în ce privește identificarea țărilor prioritare care să fie analizate primele. Știindu-se că nu avem cum să analizăm dintr-o singură dată 200 de jurisdicții. Mi-ați solicitat detalii în acest sens la reuniunea din luna iulie. Aș face trimitere apoi la criteriile folosite, ținând seama de faptul că revizuirea directivei privind combaterea spălării banilor este, din păcate, încă nefinalizată. Voi face trimitere apoi la ceea ce am propus să facem între timp, până la încheierea primei evaluări. În legătură cu primul punct, consider că procesul de întocmire a listei trebuie să fie o politică țintită și eficiență, eficientă pentru care să vizeze țările cu risc ridicat. De aceea trebuie să prioritizăm acțiunile Comisiei. Prima dată trebuie să stabilim care sunt acele țări cele mai relevante spre evaluare. Punctul de pornire pentru lista Uniunii Europene trebuie să reprezinte acțiunile Task Force-ului European, din care Comisia face parte cu, ca membru de plin. Este vorba de țări care prezintă risc pentru sistemul financiar internațional, care deci prezintă un risc la fel de mare și pentru Uniunea Europeană. Însă țările terțe care nu au fost identificate de task force-ul financiar și, și țări care nu au fost identificate de task force-ul financiar pot să reprezinte țări de risc pentru Uniunea Europeană. În acest context, intenționăm să ne concentrăm pe 200 de jurisdicții din întreaga lume în baza următoarelor criterii. Mai întâi, țările terțe de relevanță economică, cu relevanță economică pentru Uniunea Europeană. Este vorba de centre financiare mari sau și țări cu legături economice strânse cu Uniunea Europeană. vom, lua par, vom viza acele țări care fac parte din screening în baza listei pe care întocmesc în prezent colegul meu, Pierre Moscovici, și împreună cu statele membre, în ceea ce privește fiscalitatea, listă care va fi adoptată săptămâna aceasta. Al doilea criteriu, țările terțe identificate de Europol și de Serviciul European de Acțiune Externă ca, ca prezentând riscuri deosebite din punctul de vedere al finanțării terorismului și spălării banilor aceste țări suplimentare care vor fi supuse evaluării vor asigura acoperirea tuturor țărilor, inclusiv a celor care nu sunt în prezent analizate de FATAF. Trebuie însă să ne asigurăm că nu există niciun, nicio lacună. De aceea, în orice moment, Comisia poate să-și extindă lista, adăugând și alte țări terțe, în funcție, de exemplu, de elementele noi care ar putea apăra, de noile informații cu privire la țările respective care le-ar putea face relevante. Într-o a doua etapă trebuie stabilită ordinea priorităților în care să se evalueze țările cu potențial de risc care au fost identificate. În această etapă considerăm că următoarele criterii prioritare ar trebui să fie cele avute în vedere. Mai întâi, țările terțe de pe lista europeană a jurisdicțiilor fiscale necooperante, exercițiu care este în curs în prezent uh, în cadrul uh, cabinetului domnul, domnului comisar Moscovici și rezultatele se vor vedea curând. Apoi, acele țări care ar putea să vină în sprijinul uh, care, în legătură cu care există anumite informații uh, în, care ar veni în sprijinul evaluării noastre, informații, de exemplu, de la Task Force-ul Internațional, în al treilea rând, țări care ar fi expuse riscului și amenințării activităților teroriste sau de spălarea banilor ex post. Aici ne folosim de informațiile primite de la Europol și SEAE. În al patrulea rând, țările terțe care de curând au fost scoase de pe listă de către Task Force-ul internațional. În acest ultim caz, prioritizarea îi se justifică prin faptul că trebuie stabilite trebuie stabilit dacă datele în baza cărora țările respective au fost scoase de pe lista task force-ului pentru ca uh, ele să fie scoase și de pe lista Uniunii Europene. Deci dacă sunt suficiente datele respective ca să le scoatem și noi de pe listă. Al treilea pas la nivel metodologic, ne propunem să identificăm criteriile în baza cărora se va desfășura evaluarea de risc. Aici, temeiul juridic pentru evaluarea noastră se bazează pe cerințele din articolul 9 din Directiva privind combaterea spălării banilor, care în prezent cuprinde aspecte cum ar fi uh, stabilirea ca fiind fapte penale a spălării banilor și uh, finanțării terorismului și raportarea tranzacțiilor suspecte. Vrem ca aceste uh, concepte să se includă în uh, revizuirea directivei, uh, adăugându-li se și uh, stabilirea eficienței, eficientizarea acestor, uh, utilizării acestor criterii și punerea accentului pe cooperarea internațională. Aș dori să vă asigur că Comisia va avea în vedere ca un criteriu cheie transparența uh, și răspunderea uh, beneficiarilor și vom insista foarte mult pe faptul că trebuie arătat limpede că nu vom mai accepta niciun fel de toleranță față de jurisdicțiile care manifestă opacitate vremea acestora a trecut, Uniunea Europeană trebuie să conducă prin exemplu în acest domeniu, mergând mai departe decât alte foruri internaționale, cum ar fi G8 sau G20 sau, respectiv, Task Force-ul financiar internațional. Mă aștept ca primele rezultate ale acestei evaluări să fie disponibile până la sfârșitul anului 2018 pentru țările din prima grupă de priorități, prima grupă prioritară, iar pentru aceste țări se va trece imediat la etapa 2, începând din ianuarie 2019. Pentru al doilea grup de țări vom purcede la lucru treptat, de îndată ce se vor identifica situații urgențe sau noi informații, de exemplu dacă vor apărea noi rapoarte de evaluare. Ca atare, vom continua treptat să adăugăm noi țări, începând din 2019, pe lista Uniunii Europene ceea ce înseamnă că nu vom aștepta să vină anul 2025 pentru a completa, pentru a uh, definitiva această listă, ci adăugare de noi țări se va face pe tot parcursul timpului. Pentru al doilea val de țări avem mai puține informații în legătură cu acestea și mai puține îngrijorări. În cazul în care ar apărea însă evenimente neașteptate, sunt gata să introduc ceva, ceea ce numim acum uh, Frâna de urgență, încă o dată, în situații excepționale care dau naștere unor îngrijorări serioase, Comisia va evalua de îndată o astfel de țară terță și în cazul în care va identifica deficiențe, o va adăuga pe lista țărilor prioritare. Între timp, Comisia va urmări, va monitoriza progresele țărilor terțe de pe listă stabilind dacă uh, nu este necesar acolo unde se justifică acest lucru ștergerea lor de pe lista Uniunii Europene. Acum aș dori să mă refer la câțiva pași procedural interinstituțional pentru această nouă procedură. Experții statelor membre vor fi implicați prin intermediul grupului specializat pentru combaterea uh, spălării banilor și finanțării terorismului, care va ajuta Comisia la redactarea actelor delegate. Parlamentul European, prin reprezentanții săi, va fi invitat la fiecare reuniune. Viitoarea reuniune cu experții statelor naționale este planificată pentru data de 11 decembrie. Parlamentul European va avea la dispoziție aceleași informații și materiale ca și statele membre. Trebuie să lucrăm împreună în spiritul transparenței care asigură încrederea în acest proces. Transparența asigură încrederea și în rezultatele procesului și nu în ultimul rând, transparența va permite ca țările terțe cu deficiențe să știe exact care sunt așteptările noastre și să-și corecteze deficiențele. Comisia vă stă la dispoziție pentru a informa Parlamentul și Consiliul de câte ori va fi nevoie și îmi va face plăcere să particip la un nou schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a noii metodologii și în fața comisiilor dumneavoastră reunite, de exemplu. Cred că suntem cu toții de acord că o listă europeană puternică, solidă, reprezintă o sarcină ambițioasă și pentru asta e nevoie de resursele necesare. Noi dedicăm resursele necesare acestui scop și pentru asta vă mulțumesc că v-ați ajutat să ajuta, v-ați oferit să ajutați Comisia să realizeze această activitate. Și Câteva cuvinte în legătură cu task force-ul financiar. Exercitarea evaluării, exercițiul acesta al evaluării autonome va, avea, um, va, va fi de mare folos comisiei, permițându-ne să înțelegem mai bine care sunt riscurile vizate uh, aferente țărilor respective și întărindu-ne prezența în calitate de membru în acest task force internațional. Aș dori să vă reamintesc că rămân de părere că FATAF rămâne un organism extrem de important, că va trebui să-i susținem activitatea și să ne implicăm strategic și politic mai aprofundat în dezbaterile din acest organism. Deja Comisia și-a sporit implicarea în uh, task force-ul financiar internațional. De asemenea, trebuie avută în vedere o perioadă interimară până la primele rezultate de pun ale punerii în aplicării a acestei metodologii în 2019. Vreau să vă spun foarte limpede, a nu face nimic în această perioadă de timp nu este pentru noi opțiune. Comisia are obligația legală de a adopta acte delegate pentru a ne asigura că se aplică și țărilor terțe la nivel internațional regulile europene acelor țări care sunt identificate ca prezentând riscuri mari, până când Comisia își va fi încheiat evaluarea în baza noii metodologii. Orice altă soluție ar fi un comportament irresponsabil, ținând seama de gradul de integrare financiară, piața internă ar fi expusă unor riscuri grave de spălare de bani și finanțare a terorismului, iar Uniunea Europeană uh, vrea să țină seama de lista identificată de FATAF. Trebuie să ne asigurăm că ne respectăm angajamentele internaționale și că ținem seama de abordarea internațională care vizează aceste țări cu risc ridicat. Vă solicit de aceea să susțineți actele delegate pe care le aveți acum uh, sub analiză, având în vedere deficiențele strategice ale țărilor identificate, pentru că întreaga Africă este sensibilă din punctul de vedere al problemei terorismului. Doamnelor și domnilor, acestea sunt uh, ideile preliminare pe care am dorit să vi le supun atenției și mă aflu aici pentru a ști care sunt punctele dumneavoastră de vedere în baza cărora am propun să elaborez această metodologie. Aștept cu mult interes contribuțiile dumneavoastră la acest efort deosebit de important. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul raportorilor. Doamna, doamna Sargentini, din partea Libe. That is a, an honor, Chair. No, I didn't mean that you're second best, Mrs. Mulțumesc. Da, întâi uh, raportorul de la Econ, vă rog un pic de disciplină. Nu, domnule președinte, eu am ajuns la un acord cu colegul meu și i-a spus că el se va ocupa cu prezentarea. Dar, dar nimeni nu m-a informat dacă domnul Gigold dorește acest lucru. Da, nu, este o onoare pentru mine și uh, mă voi uh, abține până când verzii vor fi dispuși să o facă. Domnule Gigold, atunci, uh, doriți să vorbiți în numele domnului Carinț, vă rog. Da, nu știu dacă uh, e potrivit și dacă domnul Carinț ar fi mulțumit. Și delegația malteză care s-a apropiat de cele două grupuri recent, dar n-am să vă povestesc toate detaliile. Uh, poate mai bine e să ne întoarcem la ordinea de vorbire normală, PPE-ul și după aceea să vedem ce avem de spus în ceea ce privește spălarea de bani. Da, îmi pare cum s-a întors, îmi place cum s-a întors totul la mine. Deci tu ești prima oricum. Și vei lua cuvântul în numele domnului Carinț. Da, un comentariu general uh, pentru a răspunde doamnei comisar. Dar să ne întoarcem la doamna Sargentini și după aceea la ceilalți vorbitori. Okay, I was not joking, but then shortly, just to be polite, foarte pe scurt, ca să dăm dovadă de politețe, cred că trebuie să salutăm explicațiile pe care doamna comisar le-a dat. A fost uh, un drum lung, am spus nu de două ori la acte delegate, însă între timp s-a întâmplat ceva. S-au schimbat multe, în bine, cred, și faptul că acum veniți cu o listă de criterii atât de mare și cu această propunere, cred că ar trebui să ne bucure pe noi toți. Am să las însă detaliile pentru colegul meu mai târziu. Mulțumesc! Nimeni altcineva n-a cerut să ia cuvântul, în afară de domnul Gigold. Deci cine mai este pe listă? Right, Mr. Giegold, you're... Okay, uh, funnily enough, um, Mrs. Metzola and Mr. Giegold. Domnule Giegold, Cine dorește să înceapă dintre cei care erau pe listă? Vă acordați dreptul de întâietate, domnule Giggled, vă rog. Da, sunt confuz după această procedură dublă, dar oricum vă mulțumesc că îmi dați cuvântul, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru explicațiile date. În funcție de foaia de parcurs care a fost prezentată și, de asemenea, ni se pare că aceste criterii și prioritățile care au fost prezentate sunt logice. Aș avea o singură întrebare referitoare la criterii pentru țările care pot fi numite de către Europol. Vreau să vă întreb dacă la momentul acesta există vreo posibilitate de a colecta date de la uh, cazurile naționale care sunt abordate, să vedem ce țări, țări terțe, apar în instanță cu cauze uh, legate de spălarea de bani, pentru că aceasta ar fi un fel de date obiective pe care uh, sistemul nostru juridic oricum le produce, le procesează și ar fi bine să începem de aici, să vedem care sunt țările cu adevărat problematice și bănuiesc că Etiopia și altele probabil că ar fi destul de puțin citate. Însă aceasta ar fi un motiv juridic și o sursă bună de informații și pentru munca dumneavoastră. Acestea fiind spuse, cred că există două chestiuni care au fost prezentate la ultima ședință, când, din păcate, doamna comisar, nu ați putut participa alături de noi și ne bucurăm că sunteți complet însănătoșită. În primul rând, termenul 2025. Ar fi bine să știm cu claritate când vom avea o primă rundă pentru cei care sunt prioritizați și să fie și mai rapid uh, să încheiem această primă rundă până în 2025. A doua chestiune care a fost prezentată de mai mulți colegi este problema uh, staffului. Am văzut că um, a crescut acest uh, staff pentru delictele care au de-a face cu activitățile financiare, dar constatăm că nu este suficient. Dacă comparăm această activitate cu investițiile făcute de Statele Unite, de exemplu, pentru a lupta împotriva spălării de bani și activităților financiare uh, criminale, suntem foarte departe de ei. E vorba în Statele Unite de un număr foarte mare uh, de ordinul miilor, uh, ceea ce este foarte mult față de noi. Deci, să nu ne surprindă faptul că Statele Unite, în general, are o voce mult mai puternică la nivel internațional când e vorba despre astfel de chestiuni. De aceea, mi-ar plăcea dacă am avea un angajament suplimentar, așa cum a spus-o domnul Juncker la audierea organizată la Comisia PANA. Cred că două posturi pur și simplu nu acoperă nevoile. Poate că doamna comisar poate veni cu o listă a sarcinilor pentru acest uh, departament uh, de criminalitate financiară și să vedem uh, ce persoane cu echivalentul de normă întreagă ar fi necesare pentru aceste roluri. E vorba de oameni care uh, au o responsabilitate ca și angajați și, și pentru aceste persoane. Ziua are doar 24 de ore și cred că și SCD-ul și mulți alții ar avea îngrijorări pentru că nu se pot respecta așa cum trebuie limitele uh, orelor de muncă. Știu că sunt colegi care sunt împotriva directivei timpului de lucru, dar uh, cred că oricum trebuie să fim grijulii față de funcționari. Pe de altă parte, aș prezenta aici uh, o experiență din partea Maltei. Delegația noastră recentă pe care am avut-o de la Comisia PANA și din partea LIBE a analizat situația în Azerbaijan, unde știm că au existat fluxuri de bani foarte ciudate, chiar și la nivelul Bundestagului german, și care nu este pe această list listă FATF. Știm că sunt foarte multe cauze documentate de influență politică susținute cu bani din Azerbaijan și cu toate acestea ei nu sunt trecuți pe lista FATF. Deci v-aș sugera să analizăm mai îndeaproape situația din Azerbaijan, pentru că în Malta am văzut că doar pentru că capitalurile vin uh, Uh, într-o măsură mare din uh, băncile interne din Azerbaijan, asta nu reprezintă o problemă sau o îngrijorare pentru Departamentul de Supervizare Financiară. Oricum, știm care este situația dificilă cu drepturile omului în Azerbaijan și cred că tocmai de aceea este bine să o facem. Doamnă comisar, vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut și cred că suntem pe drumul cel bun și putem deveni uh, un adevărat simbol și să arătăm care este puterea Europei pentru a acționa uniți. Mulțumesc. Doamna Metzola, mulțumesc. Mulțumesc pentru calendarul prezentat uh, uh de comisie. Noi acceptăm și suntem mulțumiți uh, cu faptul că în sfârșit s-a prezentat o metodologie. Totuși, ne-ar fi plăcut să dăm dovadă de mai multă ambiție dacă am putea accelera procedurile și știm foarte bine că nu vom aștepta până în 2025 oricum, cum a spus și dumneavoastră, dar oricum ni se pare că foaia de parcurs care are de principal obiectiv anul 2025 uh, nu este prea ambițioasă pentru noi. Ne-am fi dorit un ritm mult mai accelerat. Și din acest punct de vedere înseamnă să avem și mai mulți oameni care să lucreze de partea noastră. Nu numai PPE-ul, dar și eu, uh, ca membru maltez, mă alătur celor spuse de colegul meu, domnul Gigold, în legătură cu Azerbaijanul. Mulțumesc! Mulțumesc! Am încercat să acopăr toate grupurile politice, nu știu din partea S și D, dacă dorește cineva să intervină. Pervanș, te rog. Mulțumesc. Doamnă comisar, pentru că v-ați uh, respectat angajamentul, chiar dacă a trebuit să amânați acest schimb de opinii din motive care nu țineau de dumneavoastră. Ne aflăm într-un proces care a început de ceva timp uh, și foaia de parcurs pe care ne-ați prezentat-o include elemente pe care le-am dezbătut deja și în trecut. Dumneavoastră ați uh, făcut legătura între progresele eventuale și progresele făcute în cadrul negocierii uh, pentru AMLD. Acesta este un aspect pe care îl înțelegem, însă în același timp ne dăm seama că există și alte criterii care nu depind de această negociere a AMLD și care țin de uh, puterea dumneavoastră de inițiativă din partea Comisiei Europene. Din luna iunie și până acum, cred că pe această parte a criteriilor ați putut face progrese pentru a defini mai bine aceste criterii și pentru a ne spune mai multe chiar astăzi. Pe de altă parte, ați recunoscut oarecum nevoia de a avea o activitate independentă din partea UE față de alte instanțe precum GAFI sau altele, dar ne dăm seama că există și o presiune globală, uh, un context general de care trebuie să ținem cont, uh, acel Paradise Papers, uh, ce se întâmplă la Parlamentul European și toate acestea influențează într-un fel sau altul felul în care se elaborează lista. De aceea aș vrea să știu dacă această metodologie nouă nu ne va face până la urmă să uh, urmăm uh, ceea ce se întâmplă la GAFI. Pe de altă parte, am văzut că dacă avem prea mare încredere la Consiliu, nu putem face progrese. Deci vreau să vă întreb ce fel de garanții ne puteți uh, da pentru ca până la urmă să nu ajungem la o dezbatere care să fie hotărâtă la Consiliu. Și un ultim comentariu. Acesta ar fi însă o întrebare pentru președinte. Dumneavoastră veniți aici în fața noastră, uh, avem și documentul din luna iunie pe care ni l-ați trimis, însă toate acestea din punct de vedere juridic nu înseamnă, nu au prea multă consistență. Am dori uh, să avem și altceva, un schimb de scrisori eventual sau altceva pentru a vedea care este angajamentul dumneavoastră față de Parlament. Fie în ceea ce privește intrarea în vigoare sau uh, încheierea negocierilor la AMLD și, pe de altă parte, trebuie să vă luați un angajament ca acest acord să nu depindă doar de definirea criteriilor în cadrul uh, negocierilor AMLD. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Uh, trebuie să încheiem mai rapid, pentru că avem și o întâlnire cu ordonatorilor imediat după aceasta. Din partea ECR, nimeni nu dorește să ia cuvântul, deci domnul Iesec, din partea ALDE, două-trei minute, nu mai mult, vă rog. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu și mai succint de atât. Vreau să, o mulțum- să mulțumesc doamnei comisar. Deja uh, am bătut drum lung și am o întrebare despre criterii. Aici ni se spune alte criterii relevante, cu excepția celor din directiva uh, măsurilor uh, pentru lupta împotriva spălării banilor. Și aș vrea să vă întreb apropo de uh, transparență și beneficial ownership, dacă și aceste criterii ar putea să fie luate în considerare. Mulțumesc! Avem pe cineva de la VERS, de la ENF, de la GUE acum? Nu? Domnul Vieras. Două, trei minute maxim, vă rog. Raportorul nostru din umbră nu este prezent. Foarte repede aș vrea să vă spun ceva care poate să pare evident. De fapt, suntem uh, mult, mult sub așteptările legitime pe care le au cetățenii și de parte de răspunderea pe care ar trebui să ne asumăm în urma scandalurilor uh, denunțate și care necesită măsuri mult, mult mai stringente. Ni se vorbește despre o serie de criterii, dar lista de fapt nu s-a uh, modificat în mod uh, radical. În pofida acestor evenimente care um, sunt de notoritate publică, ne aflăm într-o situație de-a dreptul critică eu nu pun sub semnul întrebări eforturile depuse pentru a înmulți criteriile, dar chiar dacă nu ați făcut un copy-paste după lista din directivă și rezultatul actual nu ne mulțumește. Cum putem să ne prezentăm în fața cetățenilor cu un calendar uh, care ne face să ajungem până în 2025? E inacceptabil. Nu era o întrebare din partea mea, ci o simplă reflexie. Mulțumesc, domnul Coborn, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Apropo de controlul valutei, a, nu poate că pot să menționez acum. Amendamentul A, în ceea ce privește controlul valutelor, se folosește termenul commodities, uh, bunuri de anumită valoare și o anumită dimensiune, este un dosar diferit. A, deci atunci am să abordez, am să abordez după aceea ce spun, pentru că nu are are nicio logică. Da, pe păi atunci am să vorbesc o oră mai târziu. Da, mai târziu. Domnule Simon, dumneavoastră sunteți ultimul care luați cuvântul. Comisaren. Um... Mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă comisar. Cu voia dumneavoastră aș vrea să revin la o întrebare pe care a pus-o domnul Giggle și pe care am notat-o aici. Apropo de uh, angajați, de personal, mi-aduc aminte de argumentele pe care ne le-a prezentat Comisia la început. Uh, referitor la timpul de care are nevoie pentru a face anchete asupra anumitor țări și ne-a explicat din ce motiv stabilirea acestor liste poate să dureze destul de mult timp. Dar e adevărat că nu putem să ne jucăm cu focul, nu, nu putem să tot tăgăduim. Vă întreb și eu foarte direct, de câte uh, de câți oameni în plus aveți nevoie pentru a uh, stabili aceste liste. Să fie oameni care nu fac listele în plus de uh, o altă misiune, ci să se ocupe doar de uh, aceste liste. În ultimele luni am avut o listă și după ce uh, s-a terminat uh, munca, dintr-o dată ne dăm seama că am mai spunit un scandal și că trebuie să luăm munca de la capăt și să scriem o altă listă. Credeți că pentru stabilirea viitoarelor liste am putea să avem în vedere o procedură diferită, respectiv ca înainte ca proiectul de listă să fie finalizat, uh, să ne-l trimiteți nou la Parlamentul European și să vă dăm un aviz ca să nu mai repetăm uh, același spectacol ca și cel la care asistăm acum. Și ar fi bine ca uh, să faceți acest lucru pentru că astfel listele respective vor fi susținute și de Parlamentul European. Mulțumesc, acum dau cuvântul doamnei comisar. Aș vrea să încep de la sfârșit uh, cu comentariul și întrebările domnului Giggle despre capacități. Noi nu avem nici măcar pe jumătate capacitățile necesare pentru a ne îndeplini angajamentele. Și ne-am asumat toată răspunderea pentru acest lucru. Între timp s-a mărit numărul de angajați în unitatea relevantă. De altfel, aș vrea să vă spun că am creat o unitate anume ca să se ocupe de această misiune. Și în cazul în care pe viitor va mai fi nevoie de oameni, mă angajez să ne reorganizăm, să folosim uh, capacitățile disponibile ca să putem să terminăm prima rundă de evaluări și să Uh, punem la punct o listă de cea mai bună calitate cu țările terțe care reprezintă un grad ridicat de risc până în 2018. Ne-am uh, bucurat și de sprijinul Parlamentului și de sprijinul lui Jean-Claude Juncker, care a spus că dacă este nevoie să mărim efectivele, să mărim capacitatea, ne va da undă verde. Aș vrea să mai spun un lucru apropo de mărirea capacității. M-am gândit și la mobilizarea unor capacități din uh, partea statelor membre. Am ascultat acest comentariu cum că n-ar trebui să avem de plină încredere în statele membre. Dar eu am toată încredere în experții care lucrează cu noi um, în acest domeniu și dacă am avea un uh, cadru de lucru comun, dacă am putea să avem un regim de lucru comun, cred că am putea să ne descurcăm uh, bine. Uh, dar bineînțeles că este mai întâi răspunderea comisiei și eu îmi asum pe deplin această răspundere, o iau foarte în serios. Repet din nou că vom uh, folosi toată capacitatea necesară pe viitor. Revin la întrebările care mi-au fost adresate la început și comentariile formulate. Vreau să-i mulțumesc doamnei Sargentine pentru că este optimistă. Domnule Gigold, cum uh, vom trata sursele de informații pe care ne le pune la dispoziție Europolul? Mi se pare firesc să implicăm Europolul pentru că ei au uh, uh, diferite surse de informații, inclusiv uh, o bază de date legată de anchetele penale. Și, deci nu e vorba doar despre hotărârile judecătorești, uh, ci de an anchetele în curs de desfășurare. Și putem astfel să obținem mai multe informații din partea statelor membre. Ei au de asemenea surse care le permit să știe ce se întâmplă în interiorul țărilor terțe. Deci, cum spuneam, ne s-a părut firesc uh, când lucrăm la această listă cu țări terțe, uh, care reprezintă un uh, grad de risc, să ne folosim de aceste canale și de aceste informații pe care Europolul ne le poate pune la dispoziție. Bineînțeles, ei nu sunt uh, tot timpul uh, dispuși să um, facă schimb de informații și știm că există ezitări și din partea statelor membre de a face schimb de informații cu Europolul, dar noi vom folosi informațiile pe care ne sunt puse la uh, dispoziție. Aș vrea să mai spun că până la sfârșitul anului viitor vă promit să uh, adoptăm lista acest lucru înseamnă că anul viitor, bazându-ne pe această metodă, mai întâi vom termina evaluarea țărilor care sunt relevante pentru a fi evaluate. Și nu pot să anticipez viitorul, dar e clar că o țară precum Azerbaijanul va fi o țară evaluată pentru că trebuie să Ținem cont de informații precum uh, uh, cea cu privire la spălarea de bani în Azerbaijan. Atâta timp cât există o bănuială că ceva nu e în ordine, poate că există anumite deficiențe strategice, dar poate că există probleme mai grave. Și de aceea vrem să lucrăm folosind și acest mecanism al uh, frânei în caz de urgență. Oricum, Parlamentul va primi propunerea uh, cu lista țărilor relevante pentru a fi evaluate într-o primă fază și oricum această listă poate să fie completată în orice moment, dar noi vrem ca um, această fază să se încheie până la sfârșitul anului 2018 și până în 2025 putem să uh, lungim lista și să continuăm evaluările. Am spus și mai devreme că ne trebuie transparență maximă în timpul acestui proces. Statele membre să coopereze și la fel și Parlamentul European va fi informat în legătură cu fiecare etapă a acestei proceduri. Nu pot să vă spun în ce lună anului viitor această primă listă a țărilor relevante spre a fi evaluate va fi gata, dar nu va fi în decembrie. Și eu am să insist pentru ca uh, această muncă să se termine cât mai repede cu putință. Am vorbit deja despre Azerbaijan. După părerea mea, Azerbaijanul va face parte din uh, lista acestor țări care ar trebui să fie evaluate într-o primă instanță. Doamna Mețola, da, să fim mai ambițioși, să avem mai mult personal, Azerbaijanul, da, și deja am răspuns. Doamna Pervaș Berez, am avut discuții îndelungate E adevărat că miza este foarte mare, nu e vorba doar despre stabilitatea sistemului financiar uh, european sau la nivel macroeconomic uh, al uh, Europei, ci e vorba și de banii contribuabililor. E prea serios ca să nu fim la rândul nostru cât se poate de ferm și hotărâți o foaie de parcurs uh, realistă, da, dacă avem uh, suficient de mult uh, angajați, vom reuși să ne îndeplinim obiectivele. Domnule Iezec, eu sunt cât se poate de deschis Sunt de acord să folosim articolul 9, să-l extindem, articolul 9 din directiva privind spălarea banilor, aceste două criterii pe care mi le-ați uh, spus dumneavoastră, uh, transparența și cine este adevăratul proprietar uh, al unei companii, acest beneficial ownership, da, eu sunt deschisă să includ și aceste două criterii. Rămâne de văzut cum vom continua și în timpul trilogurilor. Eu sper de suflet că săptămâna viitoare la Strasburg trilogul se va încheia cu un succes. Uh, da, domnule se accept uh, critica și răspund că sper că metoda pe care o propunem acum este cea adecvată. Dacă aveți propuneri concrete pentru a îmbunătăți sau aveți o abordare diferită, eu sunt gata să accept orice fel de propunere uh, pozitivă trebuie să propuneți ceva care să aibă o abordare sistematică și strategică și posibilitatea de a reacționa dacă apar situații uh, urgente. Acestea sunt răspunsurile mele. Vă mulțumesc frumos. Thank you, Commissioner. I ask the coordinators is there... Mulțumesc, domnule comisar. Acum, din partea coordonatorilor, aș vrea să știu dacă vreți să interveniți. Discutăm uh, acum uh, despre ce s-a spus astăzi aici, după aceea votăm. Am ascultat prezentarea doamnei Iurova. De asemenea, vreau să vă spun că până pe 27 decembrie avem termenul pentru a înainta obiecții, dacă uh, votul va avea loc în decembrie. Deci dacă vrem un proiect de rezoluție și avem obiecții, votul ar trebui să se desfășoare prin procedura simplificată și pentru asta ar fi nevoie de o decizie a coordonatorilor, însă nu se prevede așa ceva pentru această seară. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Iurova, pentru contribuția dumneavoastră la această dezbatere și pentru faptul că ați acceptat să veniți um, cam din scurt la noi și sperăm să ne revedem. Cu bine!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

Deci vă urăm bun venit la această reuniune comună a comisiilor uh, LIBE și ECON. Trecem acum la voturi. <clears throat> Raportul doamnei Madi Delvo și Juan Fernando López Aguilar controle în legătură cu uh, banii numerari care intră sau ies din Uniunea Europeană. Sper că vom avea un vot bun. E prima oară când uh, îndeplinesc această funcție de președinte, deci sper că voi reuși să trec repede prin voturi. Le mulțumesc raportorilor, raportorul în umbră, pentru multele amendamente de compromis care ne ușurează votul. Haideți să facem întâi un test. Eu nu am personal cartela de vot. Îmi pare rău. A, ah, deci uitasem cartela aici în aparat, dar văd că a dispărut între timp. Deci haideți să verificăm dacă funcționează toate aparatele de vot. Începem votul. S-a închis votul. Foarte bine. Suntem cu toții prezenți. Înainte de a trece la votul adevărat, îi dau cuvântul domnului Juan Fernando López Aguilar, co-raportor. Așa e obiceiul să le mulțumim uh, tuturor uh, raportorilor din umbră pentru munca la acest act legislativ. Îmi pare foarte rău că doamna Delvo, co-raportoarea mea, nu a putut să vină această seară, însă țin să vă informez pe toți că noi am încercat să menținem un echilibru cât mai corect între acest instrument care pe baza pieței interne trebuie să consolideze controlul asupra numerarului care traversează granițele externe ale Uniunii Europene, pe de o parte, și pe de altă parte să menținem legitimitatea, deci adică să fie totul proporțional. Și bineînțeles ne-am asigurat că va exista și o clauză de revizuire odată la 3 ani, pentru că astfel comisia să vadă ce învățăminte poate trage din experiența făcută pentru a consolida sau îmbunătăți acest uh, act legislativ pe care suntem pe cale să-l adoptăm. Chairman. Domnule președinte. Vielen Dank für diese Einführung. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Încă un coleg dorește să ia cuvântul. Yeah, Mr. Coburn. Domnul Coburn. Mr. Chairman, um... Domnule președinte, am fost înspăimântat de compromisul A din text, care contravine practic oricărei logici. Obligația de a declara care sunt detaliile personale ale celui care trimite sau primește banii în numera respectiv. E o restricționată a libertății de expresie, deoarece banii vorbesc, după cum știți. CEDO a stabilit asta și, în primul rând, se încalcă dreptul la intimitate, articolul 8 din Carta Drepturilor Fundamentale și, de asemenea, uh, interzice și um, mișcările de capital între țări. Uniunea Europeană s-a angajat să abolească orice restricții la comerțul internațional. Domnule Coburn, îmi permiteți să vă întrerup? Se restrânge libertatea circulației capitalilor. Parcă suntem în anii 70 când se controlează totul. Am avut asta în Marea Britanie, că nu puteai să scoți decât o sumă limitată da, bun, acum știi unde e butonul pentru a tăia microfoanele. Domnule Coburn, compromisele, amendamentele de compromis au fost stabilite cu raportorii. Deci cu raportorii din umbră. Asta au stabilit ei. Îmi pare rău dacă dumneavoastră nu considerați că rezultatul final e mulțumitor. Nu să noi trecem la vot. Amendamentul 81 al doamnei Capel. S-a deschis votul. A, nu e vot electronic, mă scuzați. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Votăm acum amendamentul 137. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul A. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul B. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul, compromisul C. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 165 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Să deschizi votul. Aveți cu toții cartelele. Sunt eu singurul care nu are cartela de vot. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul de pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 176 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 51. O, o clipă. 51 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 186 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 187 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul K pentru, verificăm prin vot electronic, însă cred că era clar, s-a deschis votul. Și eu votez pentru. S-a închis votul. 32 2 pentru, 27 împotrivă. Se adoptă. Compromisul K. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 210 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, se adoptă. 213 retras, compromisul M pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 216 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 228 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul de la 229 la 235 uh, grupat. Pentru, împotrivă, respinse. 230 pentru, mă scuzați. Stați că m-am pierdut pe aici prin de vot, spune președinte. 70, Entschuldigung. 73. Pentru, împotrivă, se adoptă 74 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, se adoptă. 243 pentru, împotrivă, Respins. Amendamentul 244 pentru, împotrivă, se adoptă. 245 pentru, împotrivă, se adoptă. Ă, verificăm totuși. Die Abstimmung ist eröffnet. Acum am și o cartela, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 246 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, se adoptă. 251 pentru, împotrivă, respins. 254 pentru, împotrivă, respins. 255 pentru, împotrivă, respins. 256 pentru, împotrivă, respins. 257 pentru, împotrivă. 257 cu 58 pentru, împotrivă, respins. 259 pentru, împotrivă, respins. 260 pentru, împotrivă, respins. Trecem acum la referiri. Amendat 82 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, respins. 84 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Cred că a trecut, însă verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 85 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1. Nu, 86 pentru, împotrivă, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, verificăm 87, s-a deschis votul. S-a închis votul. ...88 pentru, împotrivă, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 91 pentru, împotrivă, ține, se adoptă. Amendamentul 3 împreună cu 4, 96, 97. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, respins. 97 pentru, împotrivă, respins. Compromisul R pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 106 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 107 a fost retras. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, respins. 110 pentru, 111 pentru, împotrivă, respins. 112 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, respins. 117 pentru, respins. 118 pentru, împotrivă, respins. 119 pentru, împotrivă, respins. 111 pentru, împotrivă, se adoptă. 122 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. 124, de fapt, pentru. Împotrivă. Respins. 123 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 14 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 125 pentru, împotrivă, respins. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, respins. 130 pentru, împotrivă, se adoptă. 131 pentru, A, de fapt era compromisul U. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 133. Pentru, împotrivă, respins. 134 pentru, împotrivă, respins. 21. Ă, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, se adoptă. 136 pentru împotrivă, respins. Haideți să votăm acum propunerea comisiei modificată. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Pe... Es wer? Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Un rezultat clar. Majoritate clară. Amendamentul 80 pentru împotrivă respins. Acum votăm decizia de a începe negocieri instituționale pe baza acestui raport pe care tocmai l-am adoptat. Va fi tot cu apel nominal votul. S-a deschis votul. S-a închis. Deci, pot începe negocierile. Le mulțumesc tuturor colegilor și vă urez o seară plăcută. S-a încheiat ședința. Roberto.